Thank you. Colleagues, please. Dragi colegi, vă rog să luați loc. We have a avem o listă lungă de voturi. Este joi, toată lumea dorește să plece acasă. Drept urmare, vă încurajez să purtăm cât mai multe discuții și astfel să putem termina mai repede. Please.